Meine Damen und Herren, darf Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă salut. În dimineața aceasta vom purta o discuție detaliată cu Comisia Europeană privind spațiul. cu prilejul raportului colegului Remec am purtat deja o primă debată, dezbatere cu uh, Comisia Europeană și am stabilit că există o serie de aspecte asupra cărora necesităm noi detalii. Uh, interesul nostru însă nu pare să se răsfrângă în ceea ce privește numărul uh, de membrii prezenți. Uh, Însă au existat o serie de întrebări care au fost deja adresate comisiei, prin urmare comisia a reușit să, să se pregătească și vom discuta pe puncte precise. Dați-mi voie să vă fac o propunere să-i dăm mai întâi de toate Comisiei Europene cuvântul, astfel încât să primim răspunsurile la întrebările care au fost uh, deja adresate. Cred că aceasta ar fi uh, propunerea cea mai rațională. Prin urmare, domnul Ferhof are acum cuvântul și este rugat uh, să răspundă la întrebările care au fost puse de unii colegi. Cred că întrebările se află deja la dumneavoastră. Domnule Ferhof, aveți cuvântul. Good, good morning. Um, thank you, Chairman, for uh, giving us the opportunity to... Bună dimineața. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne-ați dat ocazia de a vă oferi răspunsuri la întrebările dumneavoastră câteva cuvinte introductive cu privire la întrebările pe care le-am primit și mai apoi vom trece la detalii. Mai întâi de toate, cred că ar trebui să ne gândim uh, ce înseamnă Galileo și EGNOS. Aceste două sunt infrastructuri. Au fost uh, hotărâte uh, de către Parlament și Consiliu cu câțiva ani în urmă și toată lumea știe sau este conștient de faptul că Uniunea oferă o valoare adăugată acestor două programe pentru că ele sunt mult prea complexe pentru a fi de, demarate la, la nivel național. Oferă o serie de infrastructuri necesare pentru funcționarea economiei Uniunii Europene. Aceste programe se integrează perfect în uh, strategia 2020 în ceea ce privește inovația, creșterea economică, schimbările climatice, uh, mobilitatea durabilă și o serie de alte politici și obiective. Până acum, investițiile publice făcute de Uniunea Europeană și spațiul european uh, ajunge la 6,4 miliarde de euro, virați pe perioada 2000-2014. Avem 10 ani de uh, teste, de uh, acumulare de cunoștințe industriale, tehnice, etc., 10 uh, ani de încheiere de acorduri intraguvernamentale, etc. Și toate acestea sunt o dovadă a faptului că am avansat foarte mult, dar aceste programe necesită foarte mult timp. EGNOS este operațional și va fi certificat până la finele anului cu privire la efectele sale benefice asupra aviației în, primul și în primul rând. Galileo este în curs de demarare, primele satelite, primii sateliți vor fi uh, lansați anul viitor. Avem o serie de facilități în întreaga lume deja, Uh, în curs de construcție pentru lansarea de anul viitor. Toate acestea pentru a vă spune cât de multe eforturi am demarat deja. Și acum să ne gândim pe termen lung. Finanțarea Uniunii Europene în cele două uh, programe este un, o investiție, o investiție durabilă. Vorbim aici despre investiții practic în propriile noastre active. Care sunt uh, șansele noastre de viitor? În ceea ce privește EGNOS, trebuie să menținem și să extindem uh, serviciul, serviciul uh, european, care poate fi folosit în aviație, agricultură și în alte uh, industrii pentru reducerea dioxidului de carbon, de asemenea timp, timpilor de spor pentru eficientizarea costurilor de gestionare a traficului aerian, maritim, etc. În cazul Galileo uh, vom avea două faze importante în viitor, cum ne vom apropia de uh, constelația pe care ne-o dorim și, în al doilea rând, trebuie să stabilim care sunt uh, lucrurile de care avem nevoie pe termen lung pentru succesul acestui program. Așadar, la prima etapă trebuie să decidem o să ne decidem asupra fie unei abordări mai lente și mai puțin costisitoare, fie asupra unei abordări rapide și uh, mai puțin costisitoare. Această a doua opțiune necesită însă o finanțare în perspectiva financiară din momentul de față, aceasta reprezentând o problemă. A doua uh, fază are drept element uh, cheie necesitatea de a-i convinge pe uh, consumatori să investească în uh, echipamentele care le sunt uh, puse la dispoziție prin intermediul uh, acestui program. Bineînțeles, KLM, Lufthansa și uh, alte companii aeriene nu vor uh, investi în certificare, în uh, formare, etc., dacă nu au încredere în funcționarea sistemului uh, funcționarea uh, sistemului pe termen lung. Acest uh, termen lung, uh, bineînțeles, având la bază și o serie de finanțări. Galileo are 27 de sateliți funcționali permanent. Indiferent, acești sateliți funcționează indiferent dacă există diferite probleme. Avem nevoie de 27 de, de sateliți pentru funcționarea Galileo. Toți sateliții în plus, uh, sunt uh, un, un fel de sprijin. Așadar, nu decidem dacă avem nevoie de mai mult de 27 de sateliți. E clar, 27 de sateliți sunt uh, suficienți. Asta pentru a vă răspunde la, la una dintre întrebări. În momentul de față, deja uh, lucrăm asupra unei constelații de 18 sateliți. acest, uh, acești sateliți vor funcționa doar 95% din timp, adică 3 săptămâni în timpul anului, acești uh, sateliți nu vă vor uh, oferi absolut niciun fel de informații. Bineînțeles că există o serie de utilizatori care uh, au nevoie de, un, de semnale permanent și tocmai de aceea așteaptă cei 27 de uh, sateliți. Uh, Galileo oferă o serie de informații esențiale pentru sectorul economic, pentru sectorul aviatic, pentru uh, misiunile de, de menținere a păcii, etc. Angajator, angajamentul politic este necesar în momentul de față. Bineînțeles, avem nevoie de asemenea de investiții care să păstreze nivelul de, de funcționare și gradul de operativitate a acestor sateliți. EGNOS și Galileo reprezintă elementele cheie ale serviciilor pe care le poate oferi în acest domeniu Uniunea Europeană tuturor companiilor din lume. Și în momentul de față trebuie să ne gândim la ce putem oferi pe termen lung. Și acum să trec la întrebările care au fost adresate, pe care le-am primit. Dacă nu mă înșel, înșel, am primit 14 seturi de întrebări. Dacă considerați că mi-am depășit timpul alocat, vă rog frumos să-mi semnalați lucrul acesta. Așadar, să trecem la întrebări. Prima întrebare. În ce măsură depinde economia europeană de poziționarea prin satelit uh, Uh, Comisia a demarat o serie de studii de evaluare, am uh, cerut uh, părerea actorilor implicați și pornind de la aceste, aceste date, am, const, am constatat faptul că 17 milioane, miliarde în 2010 reprezintă datele care au fost uh, sau profitul înregistrat uh, de companii ca urmare a datelor oferite de, prin satelit. Aplicațiile de navigare prin satelit afectează o serie de sector, sectoare economice. Studiul care uh, evaluează importanța GPS în economia americană ne arată cât se poate declar că că Uh, spre exemplu, industria energetică este, este puternic uh, sau uh, este puternic afectată de lipsa de date prin satelit. 100 de miliarde de dolari americani pierderile în cazul în care nu există date prin uh, satelit, uh, pierderi în domeniul energetic. Prin urmare, ne dăm seama că avem nevoie de un sistem echivalent și în Europa pentru a ne asigura că uh, căderea GPS nu ne afectează economia. Toate aceste date au fost deja incluse în uh, comunicările Comisiei și veți uh, găsi aici o serie de date cu privire la importanța datelor obținute prin satelit pentru economie. Dați-mi voie să, facem, să vă ofer o, o comparație simplă. Veniturile în, uh, înregistrate uh, datorită implementării unor programe prin satelit la nivel uh, de piață internă este de 40% în comparație cu uh, sistemele uh, sau profitul înregistrat ca urmare a unei implementării unor sisteme naționale. Am fost întrebați dacă Comisia își dorește în continuare ca Galileo să fie folosită doar în scopuri civile sau dorim să ne implicăm și în menținerea păcii. Dați-mi voie să vă spun că decizia finală cu privire la funcționalitatea uh, Galileo va fi, luat, va fi luată de către Comisie și Consiliu împreună. În momentul de față, sistemul este un sistem civil, însă știm că există o serie de interpretări asupra acestui, uh, acestei noțiuni. Există domenii în care ne-am considerăm fezabile o, o latură defensivă, să ne gândim doar la funcțiile de transport ale armatei. Nu credem că ar fi o problemă folosirea Galileo în acest sens. Însă, pe de altă parte, este dificil să ne dăm seama ce e militar, ce e civil, dacă e să uh, comparăm toate definițiile uh, aflate în circulație. De asemenea, definițiile cu privire la uh, utilizarea în scopuri civile uh, rămâne una controversată, însă discuțiile în prim, uh, între Consiliu și Comisie vor continua pe această temă, iar Comisia va accepta decizia luată în urma decizi, discuțiilor. Comisia va oferi în curând o decizie cu privire la utilizarea semnalului PRS, Vom avea un uh, instrument legislativ care se va, va fi înmânat atât Consiliului cât și Parlamentului și în urma discuției care va fi purtată vom decide în ce măsură uh, semnalele PRS sunt utilizate și trebuie să fie utilizate și care este valoarea adăugată a acestor semnale. Între timp am demarat o serie de interogatorii cu statele membre pentru a stabili care dintre ele sunt interesate de utilizarea PRS. Există o serie de servicii guvernamentale uh, care se ocupă de la apărare până la protecție civilă uh, și nu doar aceste, aceste două domenii care sunt interesate de aceste sisteme. Însă infrastructura este necesară pentru uh, pentru utilizarea acestor semnale. Avem așadar o componentă de securitate a sistemului care trebuie să fie pusă la punct și în consecință, vom face tot ce ne stă în putință pentru a proteja sistemul din punctul acesta de vedere. A treia întrebare era cum uh, cântărește Comisia Europeană faptul că SUA lucrează asupra al treilea, a, a, celei de-a treia generații de uh, GPS, de asemenea Rusia depin, uh, face o serie de eforturi în același sens. Prin urmare, cum consideră Comisia că Uniunea Europeană uh, demarează eforturi la rândul său pentru a-și îmbunătăți sistemele? Uh, Într-adevăr, e drept că Statele Unite sunt cu mult înaintea noastră, lansează în momentul de față uh, așa numitele uh, satelite 2F, încep uh, lansarea acestora, iar în, în următorii ani vor lansa sistemul GPS 3, 3, care va fi calendarul de implementare, nu știm încă, există o serie de, de uh, calendare anunțate, însă știm că de obicei există amânări, întârzieri, chiar și în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, va trebui să așteptăm pentru a vedea când vor fi implementate toate acestea. Însă, bineînțeles că discuțiile uh, cu privire la Galileo în uh, Uniunea Europeană au uh, determinat uh, Rusia, Statele Unite, China, India, etc., să se gândească la propriile sisteme de navigație prin satelit. Discuțiile purtate pe această temă în uh, Europa i-au convins pe toți actorii internaționali că aceste sisteme sunt importante, de asemenea că aspectul civil a acestor sisteme este din ce în ce mai important. Asta înseamnă că dacă noi ne dorim la nivel european să oferim prin intermediul EGNOS și Galileo servicii, trebuie să ținem cont de toate ferestrele de oportunități pe care ni le oferă celelalte sisteme. În momentul de față am stabilit uh, următorul obiectiv. Ne doream ca Galileo să devină al doilea sistem uh, la nivel de alegeri uh, din partea utilizatorilor. Uh, Uh, bineînțeles că în momentul de față ne dăm seama că nu vom putea depăși uh, GPS, trebuie să fim cât, de, cât modești din acest punct de vedere, însă cu toate acestea este important ca Galileo să devină al doilea sistem ca număr de utilizatori. Uh, Am făcut tot ce ne stătea putere să urmărim acest obiectiv. Am încheiat acorduri cu Statele Unite am încercat să câștigăm încrederea industriei uh, Statelor Unite, uh, să arătăm că Galileo, pe lângă GPS, este un sistem uh, de încredere. Înainte de a trimite mai multe sisteme GPS performante, sateliți performanți în spațiu, trebuie să ținem cont că uh, există și sateliți uh, din Rusia și unele, unii sateliți chinezi, cu toate că nu cunoaștem exact poziția lor și de aceștia trebuie să ținem cont. Trebuie să facem în așa fel încât să exploatăm această oportunitate de piață uh, și de poziție pentru Galileo. De aceea trebuie să progresăm cu Galileo atât de repede cât este posibil. A patra întrebare se referea la uh, Uh, upgrade-ul GPS pentru perioada 2014-2018 și există servicii comerciale pe care Galileo le poate alături de uh, competitorii chinezi oferi pentru aceste servicii? Uh, eu uh, pot să spun că oferim multe servicii, în special comerciale, pe care celelalte sisteme nu le-au prevăzut încă sigur că serviciile noastre comerciale sunt uh, altfel configurate decât sistemele militare oferite de uh, celelalte țări. Uh, de asemenea, avem un, un modul de search and rescue, de căutare și salvare, care poate fi folosit. Um, mai sunt și alte servicii care ne diferențiază de celelalte sisteme serviciul public deschis uh, va fi compatibil cu GPS, deci vom putea intra și uh, pe această nișă. S-a mai întrebat uh, din bugetul actual câți sateliți pot fi menținuți pe orbită, care vor fi serviciile oferite prin aceste, acest satelit și dacă vor fi suficienți acest sateliți pentru sistemul european de navigare. Ia să vă spun câteva cifre. Uh, avem contracte încheiate pentru trei uh, din cele șase uh, pachete. Aceste contracte sunt contracte de întreținere de sistem, 85 de milioane pentru. Avem un program pentru 14 sateliți de, de 466 de milioane de euro și un contract pentru uh, poziționarea unor rachete de 399 de milioane. Mai există fonduri neangajate deocamdată pentru uh, lansări noi și, de asemenea, pentru segmentul de misiuni și de control al sateliților, pentru opera- partea operațională, uh, vor fi, uh, vor fi definitivate contractele după vacanța de vară. Cu bugetul prezent, cred că uh, putem uh, să punem pe orbită 18 sateliți, deci 14 despre care vă vorbeam și alți 4 sateliți care urmează să fie finalizați în curând. De asemenea, avem o capacitate, o, o niște capacități operaționale inițiale care vor permite în sfera publică uh, activarea modulelor de search and rescue și cele comerciale civile. Acestea, oricum, uh, ne vor oferi multe date experimentale care vor fi uh, importante în viitor. Niciunul din acest serviciu nu va fi operațional full-time, deci 24 în 24, dar Uh, o, dar timp de trei săptămâni pe an aproximativ, um, deci 5% în perioada de operațiune totală, nu vor fi disponibile aceste uh, servicii. Galileo trebuie înțeles ca un sistem de 27 de sateliți împreună cu infrastructura de control de la sol. Deci este un sistem complex nu este doar o multitudine de sateliți, fiecare având un rol sau altul. Nu. Fiecare satelit își are contribuția și rolul bine stabilit într-un sistem uh, integrat uh, la sol și în spațiu. E ca și când ai comanda o Uh, mașină, nimeni nu se îndoiește de faptul că uh, orice mașină, orice autoturism are patru roți. E, exact la fel, Galileo are 27 de sateliți și aceștia sunt parte integrantă a unui sistem integrat. Sigur, întrebarea se pune câte roți de rezervă vrem să comandăm la acest uh, sistem. Momentan am stabilit un număr de 3 deci o extindere până la 30 de sateliți, s-ar putea ca pe viitor să fie nevoie de mai mulți uh, astfel de sateliți. Dar despre asta va trebui să mai dezbatem și să deliberăm. Este important, mai înainte de toate, să ajungem la capacitățile operaționale 100%, la potențialul nostru 100%. Utilizatorii uh, uh, așteaptă de la noi să, să investim în echipamentul care va fi necesar pentru mentenanța sistemului. Este adevărat că bugetul actual nu permite uh, finalizarea uh, proiectului Galileo, de aceea am și definit un, un uh, moment uh, de reflexie intermediar în, în, în această perioadă pentru a vedea care sunt prioritățile. Apoi, în ce privește gestionarea riscurilor, uh, aceste riscuri trebuie uh, analizate și, și gestionate uh, astfel încât uh, uh, să corespundă nevoilor. E bine, am integrat o funcție de gestionare a riscului foarte cuprinzătoare în, în acest sistem pe de-a întregul. Este foarte important să înțelegi care sunt riscurile inerente și costurile uh, nu pot fi singurul factor determinant pentru această discuție. Pentru că există, există multe alte riscuri care, uh, în momentul în care apar, în mod imediat produc niște costuri suplimentare. De aceea, nu pot decât uh, să invit pe aceia care vor uh, o analiză a costurilor versus riscurilor să, uh, să nu se limiteze doar la uh, costuri și la bani, pentru că există riscuri de ordin tehnologic. Dacă o tehnologie eșuează, trebuie ca această tehnologie să fie înlocuită. Nu se întâmplă des, dar se poate întâmpla. Ca să vă dau un exemplu, avem momentan o inter avem o întârziere în ce privește lansarea satelitului EFE, EFI, eh, eh, pardon, pentru că, pentru că ne lipsește o componentă care trebuie dezvoltată și este eh, de prevăzut că o eșuarea unui, unei competent, componente ar putea să afecteze întregul sistem de o manieră să ne coste mult mai mult decât doar întârzierea dezvoltării acelei componente în toate uh, domeniile, în toate proiectele, în uh, toate demersurile Agenției Spațiale Europene, trebuie să avem uh, integrate elemente de analiză și gestionare a riscurilor. Pentru acestea trebuie, președintele întrerupe, domnule Ferhof, puteți, puteți să formulați ceva mai subțint, pentru că cu siguranță pro, colegii mai doresc să pună niște întrebări și la ora 10 o apar voturile. Deci nu vreau să nu ne dați răspunsuri complete, dar um, da, pentru a permite și colegilor să mai pună niște întrebări, poate reușiți să, să, mai, să mai scurtați din intervenție. Mă voi referi acum la celelalte întrebări care se referă la externalizarea dublă în ceea ce privește sateliții. Aici e vorba de atenuarea riscurilor și ne punem întrebarea dacă avem nevoie de anumite elemente, cum ar fi sateliții, lansatorii, deci dacă avem nevoie de două surse. Problema cu această furnizare cu dublă este că, bineînțeles, există un cost. Însă cel mai important este să reducem riscurile. Pe noi ne interesează această sursă dublă atât în ceea ce privește sateliții, cât și anumite componente uh, foarte importante. Of 30 satellites will flow and offer... Sistem compus din 30 de sateliți va trebui să fie pe orbită și să ofere toate serviciile necesare. E nevoie însă de finanțare suplimentară și în momentul de față au loc discuții la nivel înalt pentru a vedea dacă în momentul de față, dat fiind criza actuală, putem cere sau nu finanțarea suplimentară în timpul acestei perioade bugetare sau dacă ar trebui să așteptăm pentru următoarele, să așteptăm următoarele perspective financiare. În ceea ce privește acum uh, lipsa de beneficii, impactul privind uh, punerea în aplicare și, următoarea, și următorul cadru financiar. Dacă nu am avea finanțare pentru 2012, bineînțeles vor avea loc întârzieri, iar o, capacitatea operațională ar fi întârziată cu 3 ani, upgrade-urile de la EGNOS de asemenea ar fi întârziate, și am riscat să pierdem foarte multe șanse dacă nu acționăm la timp. Și costurile ar crește, deoarece va trebui să fragmentăm achizițiile și astfel nu știm exact care vor fi costurile. Ar crește de asemenea și riscurile industriale, deoarece Orice întrerupere în producție ar însemna că țările implicate nu își pot menține competențele în domeniu. Acestea ar, s-ar întoarce către alte domenii. Deci s-ar pierde, practic, uh, know-how care ulterior ar fi greu de uh, reobținut. Deci, după cum vă spuneam, la comisie se discută despre finanțare și săptămânile viitoare se va cere, uh, se va lua o decizie dacă vom cere sau nu finanțare. Însă e clar că întârzierile vor avea un impact. Calendarul acum pentru lansarea sateliților. La jumătatea anului 2011 și E planificat un prim uh, grup de sateliți, iar celălalt la sfârșitul anului. Deci este o întârziere și avem probleme. Industria um, spațială europeană încearcă să soluționeze problemele existente. Contractele pentru primele satelite FOC urmează să fie lansate în 2013 eh, și lansarea să fie în 2013 și 2014. Și dacă totul se va întâmpla așa cum trebuie, conform calendarului, ceea ce nu se întâmplă de multe ori în programele spațiale, cei 18 sateliți urmează să fie în spațiu în prima jumătate a anului 2014. De câte fonduri va fi nevoie în următorul cadru financiar pentru a asigura viabilitatea sistemului pe termen lung? Estimările făcute pentru o funcționare pe termen lung a sistemului Galileo și EGNOS, plus uh, finanțarea adițională uh, suplimentară pentru cercetare și dezvoltare, arată că avem nevoie de în jur de 750 de milioane anual pentru următorii 30, 40, 50 de ani. E o valoare medie. Și există clar niște probleme bugetare legate de acest lucru, deoarece dacă vrem să construim sistemul cu costuri cât mai reduse, vom avea nevoie de contracte pe termen lung cu un volum ridicat pentru operațiuni. Asta înseamnă că vom avea credite de angajament foarte ridicate în următorii ani și că vom avea niște cerințe privind creditele de, de plată uh, la un nivel uh, uniform. și dacă din motive bugetare va trebui să întrerupem uh, anumite contracte, e clar că vor crește costurile. Deci să ne gândim, 750 de milioane de euro pe an, atât pentru EGNOS cât și pentru Galileo în viitorul uh, um, apropiat. GPS-ul în uh, SUA costă 1 miliard de dolari pe an, deci doar sistemul GPS, nu avem două sisteme. Deci astfel puteți înțelege aproximativ care sunt costurile unor astfel de sisteme. Următoarea întrebare. În 95, SUA a considerat că GPS-ul ar trebui să fie un bun public. De ce s-a acceptat uh, argumentul conform căruia există o viabilitate comercială pentru Galileo? Noi am uh, crezut că am putea avea un parteneriat public-privat pentru Galileo cu fonduri suficiente. Studiul întocmit anul trecut ne-a arătat însă că așa ceva nu este fezabil. Credem că există o piață comercială pentru serviciile comerciale care va uh, produce în jur de 50-70 de milioane pe an și poate că există și o piață pentru PRS. În ceea ce privește PRS-ul, aici există probleme. Ministrii de finanțe și de transporturi din statele membre au spus că ar trebui să se plătească pentru PRS. Ministrii de finanțe însă nu consideră că această finanțare este necesară, că ea este făcută deja din banii contribuabililor. Deci singurul serviciu care poate uh, aduce venituri este cel comercial, care poate produce între 50 și 70 de milioane pe an. Și dat fiind costul anual al sistemului, acești bani nu sunt suficienți. Ce înseamnă toate acestea? Contribuabilii vor trebui să plătească, să financeze în continuare sistemul și e clar că există anumite consecințe. Trebuie să existe și o organizare în ceea ce privește gestionarea programului. O altă întrebare. SUAT uh, domină piața actuală a navigației prin satelit. Prin Galileo vrem să consolidăm poziția Uniunii Europene pentru a beneficia de pe urma acestei tehnologii. Însă, este suficient bugetul pentru a exploata infrastructura? Să vă dau câteva cifre. Piața totală previzibilă pentru serviciile de navigație prin satelită și mm, serviciile accesorii în următorii ani va fi de în jur de 240 de euro. SUA a spus întotdeauna că obiectivul lor este să obțină o treime din această sumă, adică 170 de miliarde de euro pe an. În primul rând, va fi nevoie să investim în propriul sistem am spus că e vorba de 750 de milioane pe an. Dacă să comparăm cu 17 miliarde, e o investiție mică. Deci, pe de o parte, avem nevoie de finanțare pentru cercetare și dezvoltare, atât de la ESA, de la Comisie, cât și de la statele membre. Am făcut câteva studii comparative pe această temă și știm exact care sunt uh, cifrele pentru SUA. Programele federale finanțate uh, sunt în jur de 200 de milioane pe an. Deci dacă UE se va concentra pe utilizarea civilă, va trebui să țintim la niște investiții în cercetare între statele membre și Uniunea Europeană. The state of play regarding the cooperation with China. Ultima întrebare. Care este starea actuală a cooperării cu China? Și care ar fi costurile de pe urmă negăsirii unei înțelegeri cu omologii chinezi? Situația cu partenerii din China e complexă. Ei au o problemă atât cu SUA în ceea ce privește compatibilitatea frecvențelor, și au și o problemă uh, cu noi. Atât noi cât și americani încercăm să găsim o soluție, au loc uh, discuții bilaterale și multilaterale, va avea loc o astfel de discuție în luna octombrie și chiar și săptămâna următoare la Viena, la ONU, se va discuta despre asta. Vom avea și noi reuniuni bilaterale cu China în luna iulie. Sperăm încă să ajungem la o soluție, însă dacă nu vom rezolva problema, va trebui să adaptăm conceptul operațional al Galileo pentru a putea aborda problema. Credem că putem să o facem, de aceea avem încredere în eventuale soluții și știm că acestea vor veni de pe urma discuțiilor cu China. După scrisoarea trimisă președintele Barroso și răspunsul primit de la chinez, avem uh, motive de a spera că lucrurile se vor îmbunătăți. Îmi pare foarte rău că am vorbit atât de mult uh, azi dimineață, să sper să vă răspund la întrebări. Păi nu era și foarte important să uh, primim răspunsurile dumneavoastră, dar trebuie să terminăm până la ora 10. Colegul Odi are o întrebare, vă rog. Merci, Monsieur le Président, et merci de... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru toate aceste explicații îndelungate. Aș vrea să spun încă o dată aici, în fața reprezentantului Comisiei Europene, un lucru și anume Uniunea Europeană a dat greș în privința multor proiecte. Galileo, aici un eșec al sectorului privat, a fost preluat uh, cu ajutorul lui Jacques Barot de către sectorul public. Vă mulțumesc pentru explicații și e clar că avem nevoie de asigurări de la comisie. Deci nu ne putem permite ca acest proiect să fie un eșec uh, în continuare, acum că se ocupă sectorul public. În al doilea rând, avem impresia că acest proiect Galileo este construit în opoziție cu GPS-ul. Eu mă gândesc însă la guvernarea economică mondială, la ce se întâmplă la G20 și mă gândesc, nu ar fi mai bine să existe o complementaritate atunci când colaborăm cu americanii pentru în acest sector, pentru a avea niște sisteme comune cu americanii și nu apărat niște eh, sisteme concurențiale. Are cuvântul domnul Oldas. Um, I'd like to thank the Commission very much. Îi mulțumesc, doamna Hall. Îi mulțumesc Comisiei pentru prezentarea atât de cuprinzătoare. In the questions, um... S-a răspuns la două lucruri. În primul rând, care este situația legată de erupțiile solare S-a spus de asemenea că ar putea exista uh, un cost de 1,5 miliarde de euro. S-a vorbit de asemenea despre problema pe care o avem cu China, cu guvernul de acolo, armata de eliberare de acolo. Deci nu exista o colaborare. Aș vrea să știu exact ce se întâmplă. Vă mulțumesc. Domnul Lambert, vă mulțumesc. Aș vrea să reacționez la ce a spus colegul Odi. Dumnealui vrea să ceară asigurări din partea comisiei, însă nu avem cum să facem așa ceva, deoarece comisia nu va fi stăpâna bugetelor pe care le va primi meritul prezentării făcute este să ne, a fost că ne-a arătat care sunt previziunile bugetare. Deci dacă nu putem să ne angajăm să plătim 750 de milioane pe an în următorii ani, nu putem avea un sistem funcționabil. În momentul de față am aflat mai multe și nu doar în privința acestui uh, proiect avem probleme. Și la ITER s-a depășit cu mult bugetul uh, prevăzut inițial. Deci acum ne întrebăm ce vom face vom uh, face tot posibilul și vom avea un sistem complet sau pur și simplu o lăsăm paltă. Întrebarea este, suntem gata să o facem nu neapărat dacă ne permitem, deci suntem gata să uh, punem toți banii să mizăm pe deplin pe acest sistem pe termen lung sau nu. Și sincer vorbind, Cred că ar trebui să avem toate elementele uh, pentru a lua o decizie. Și eu nu cred că avem toate informațiile necesare și cred că e o discuție pe care ar trebui să o avem și cu Consiliul la un moment dat. Deoarece suntem la jumătate de drum în momentul de față și eu nu uh, simt că avem toate informațiile. Nu putem să renunțăm acum la operațiunile pe care le-am angajat. Însă dacă vrem să continuăm, trebuie să știm că vor exista implicații și că nu vom putea face alte lucruri. Asta trebuie să, să vedem și să analizăm, deoarece eu, unul, nu știu încotro trebuie să ne îndreptăm. Doamna Nibler are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații. În primul rând, Vreau să mulțumesc Comisiei pentru răspunsurile primite și vreau să spun că mm, am impresia că Comisia a făcut treaba excelentă. Avem încredere, domnule Ferhof, în dumneavoastră că, că vă faceți treaba ca lumea. O întrebare de fond și aici mă alătur uh, domnului Odi și domnului Lamberts. Cred că am ajuns într-un, la un punct de cotitură. Uh, Parlamentul European trebuie să se decide ce vrea de fapt dacă vrem un sistem de navigare propriu și deja ne aflăm pe jumătate în uh, elaborarea și definitivarea acestui sistem, atunci trebuie să creăm și premisele politice pentru ca acest sistem să devină operațional cât se poate de repede și să, să intre în exploatarea comercială. De aceea trebuie ca și noi să primim informații foarte clare în legătură cu costurile. Dacă costurile cresc, atunci și aceste creșteri de cheltuieli trebuie să fie uh, notificate în timp util ca să nu fim surprinși de astfel de creșteri de costuri. Uh, în după amiaza aceasta vom avea, uh, este pe ordine de zi și o dezbatere privind ITER și dacă uh, E adevărat ce zic ziarele că în loc de 2,4 miliarde vom plăti 7 miliarde pentru așa ceva, atunci trebuie să punem și această situație în contextul general pentru a vedea cum putem proceda și cum trebuie să procedăm în cadrul fiecarea, fiecarea dintre aceste proiecte. Pentru că important este să putem rămâne în competiția internațională. Mulțumesc. Um, Are cuvântul domnul Cristian Eiler. Mulțumesc. Uh, cred că uh, ne aflăm la acest midterm review uh, și putem compara situația cu programul cadru 8. Numai că raportul de valoare a FP7 trebuie mai întâi să ne arate care este evoluția proiectelor care au durat mai mulți ani. Din câte știu eu, Uh, și sunt unul din puținii rămași la, la această negocieri tripartite privind resursele bugetare, uh, cred că nu există acoperire pentru astfel de cifre. Atât la FP7 cât și uh, la programul de spațiu avem mult multe deficite. Vreau să încurajez colegii să ajute Comisia, pentru că Comisia nu are mult timp la uh, dispoziție. Comisia nu trebuie până la sfârșitul vacanței de vară să depună, uh, să prezinte și un raport de evaluare intermediar, ci uh, înainte de vacanța de vară, Consiliul de Administrație și al Guvernanților se va întruni pentru a, a Uh, face noi deci, a luat noi decizii inclusiv bugetare și nu știu dacă Comisia se va simți măsură să asigure uh, acest uh, Consiliu al Guvernanților că există mijloacele bugetare necesare. Mulțumesc pentru aceste întrebări, spune președintele și domnule Ferhof, în patru minute puteți să ne oferiți toate răspunsurile la întrebările respective. Vă mulțumesc, domnule președinte, mai întâi de toate finanțarea. Să vedem care ar putea fi cauzele pentru care am putea solicita finanțare suplimentară. Aceste cauze ar fi, sunt posibi, posibile pentru că încă nu s-a ajuns la o concluzie în cadrul colegi, colegiului cu privire la această temă. Sperăm că până în vară vă vom putea oferi toate informațiile acestea. Mai întâi de toate, am depășit cu mult costurile uh, prevăzute uh, în etapele uh, inițiale am depășit uh, finanțarea cu 600 de milioane de euro. Iar uh, statele membre care au decis că nu mai pot face această finanțare au cerut ca Uniunea Europeană să acopere aceste costuri. Am decis să facem lucrul acesta pentru că dacă nu am fi oferit finanțarea suplimentară, întregul proiect s-ar fi oprit. Așadar, am oferit 6 milioane, 600 de milioane în acest sens. Mai apoi apare problema legată de lansări, o problemă pe care nu o gestionează Comisia. Împreună cu Agenția Spațială Europeană și experții naționali am, am demarat un studiu a costurilor, lansărilor și am observat că în ultimii ani aceste costuri de lansare au crescut cu 80%. Prin urmare, avem costuri suplimentare în ceea ce privește lansările de circa 600 de milioane de euro. Eu uh, nu am autoritatea de a solicita lansarea sateliților pe alte căi. Bineînțeles, aș putea să merg altundeva, să obțin servicii mai ieftine, însă această abordare duce la o serie de probleme. Probleme legate de securitate, în primul și în primul rând, și în al doilea rând, bineînțeles că avem un program de lansări europe, european, avem o companie care se ocupă la nivel european de de lansări și de asemenea avem uh, avem uh, acorduri încheiate cu uh, Organizația Mondială a Comerțului, avem un acord încheiat cu o companie, un acord pe care nu-l pot încărca. Toate acestea duc practic la creșteri ale costurilor cu 1,2 miliarde de euro și nu putem controla aceste costuri. E drept că cifrele interne ne arată în momentul de față că am avea nevoie de o finanțare suplimentară de 1,5 miliarde de euro. Așadar, 1,2 2 miliarde pe care le-am uh, menționat deja și, în plus, reinstalarea unor ARD care au fost uh, oprite în 2007 în momentul în care s-a decis uh, o uh, scădere a bugetului alocat pentru aceast, acest, uh, această temă. Vedeți că, cu excepția lansărilor, costul sistemului nu a crescut. Am reușit să negociem într-o manieră cât se poate de eficientă prețurile pe care le-am achitat iar acestea se alinează cu previziunile pe care le-am, le, -am văzut, le -am făcut cu câțiva ani în urmă. Prin urmare, din acest punct de vedere, Comisia are încrederea necesară pentru a continua acest program. Considerăm că avem uh, tehnologia necesară, tehnologia a fost deja îmbunătățită, sateliții sunt lansați, uh, există companii care se ocupă într-o manieră eficientă de crearea componentelor necesare. Prin urmare, program, programul poate să fie continuat. Trebuie să luăm însă o decizie cu privire la momentul în care ne dorim ca acest sistem să fie operațional. Să vă amintesc faptul că aici vorbim despre activele noastre. Ideea este un uh, program uh, de colaborare cu o serie de alte state la nivel mondial. Acolo avem uh, contribuții în natură. Galileo însă reprezintă o investiție în propriile noastre active. Prin urmare, perspectiva Uh, cu care privim acest, uh, acest program trebuie să fie una diferită. Vedem uh, așadar că finanțarea pe care o oferim Galileo este o finanțare operațională. Încă vreo două întrebări care au rămas fără răspuns. Întrebarea domnului Odi cu privire la competiția cu care intrăm în care intrăm cu GPS. Am discutat uh, de asemenea o posibilă colaborare cu uh, Statele Unite ale Americii în ceea ce privește sistemul GPS, însă SUA nu dorește ca sistemul european să fie conectat cumva cu sistemul GPS. Asta pentru că GPS are scopuri militare de la bun început și uh, Statele Unite dorește să aibă mână liberă în a schimba destinațiile, funcțiunile uh, programului GPS. Uh, lucrul acesta se schimbă, se, se întâmplă chiar acum. Statele Unite ale Americii schimbă toate, toată programarea GPS pentru că există o problemă legată de captarea semnalelor în Afganistan. Prin urmare, datorită unor asemenea evenimente, uh, Statele Unite ale Americii doresc să opereze singure uh, GPS iar uh, noi vom continua un, uh, un program de sine stădător european. S-a pus o întrebare cu privire la erupțiile solare. Acestea nu sunt o problemă doar pentru Galileo, ci reprezintă o problemă pentru toate sistemele uh, de navigație prin satelit. De asemenea, o problemă pentru sistemele IT la nivel mondial. În ultimii ani am văzut că GPS nu a fost afectat în niciun fel de erupțiile solare. Prin urmare, tragem concluzia că și Galileo, Galileo va avea parte de aceeași experiență. Și mai era întrebarea legată de chinezi. Într-adevăr, programul Compas este operat în continuare de PLE. Um, discuția cu, uh, cu ei este una complexă, mult prea complexă pentru a genera un succes imediat, însă acum am intrat în, uh, negocieri cât se poate declare cu guvernul chinez. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, vă mulțumim pentru toate aceste informații foarte detaliate. Costurile de uh, lansare nu reprezintă o temă lipsită de, de interes. Uh, am, am vorbit permanent de o creștere a costurilor, însă ar, am putea să, să schimbăm uh, prestatorii de servicii în acest sens și, prin urmare, am putea să ducem la o scădere a costurilor. Acesta fiind spus, încheiem, încheiem dezbaterea pe tema spațiului european și trecem la vot. Gut. Jo, darf ich äh, die Auf Abstimmungen aufrufen, wenn Sie... Să trecem la votări atunci, dacă sunteți de acord și dumneavoastră. Sper că cu toții aveți uh, cartelele de vot la dumneavoastră și asupra dumneavoastră. Dacă nu, ghinion. Primul vot uh, privește Agenția Europeană pentru Energii Regenerabile. Știți, uh, stimați colegi, că în octombrie 2009 am uh, adoptat deja o decizie în această privință, dar având în vedere noua situație juridică, trebuie să ajungem la o nouă decizie într-o procedură simplificată Vreau să întreb dacă sunteți pregătiți sau mai aveți probleme? E mai simplu să le rezolvați, cred, dacă, dacă vă așezați, că atunci putem și vota. Deci, vrem să votăm un singur lucru, o rezoluție legislativă, vot electronic. Votul este deschis acum. Oh, gibt's eine Frage? Problems? Mai există întrebări, domnule Robbins? Ok, Azi votul... Se pare că s-a rezolvat, deci votul este deschis. Se pare că mai sunt și console care nu funcționează. Sunt trei uh, deputați de la PPM Plus și se pare că la socialdemocrați nu funcționează consolele de vot. Ce să fac eu în situația asta, spune președintele? Try another one. the same. Okay, then all. Oh, eh? Die ganze linke Seite. Se pare că întregul sector din stânga sălii este deconectat. Dar ce se întâmplă? Stânga, stânga nu-și mai revine? A, nu există nici curent. Uh, also 48 Karten deci sunt, sunt inserate 48 de cartele de vot. Ceva nu poate fi în regulă. Deci poate dumneavoastră nu vedeți că funcționează, dar să știți că noi vedem că le aveți introduse în console. Haideți să închidem deocamdată votul, închidem votul. Okay. Gut, also damit cu aceasta avem 44 voturi, pentru voturi în total, 43 pentru, un împotrivă, se adoptă. Mai adăugați două, două cartele de vot, 46 atunci în total, sau poate chiar 47. Deci adăugăm toată tabăra social-democrată, da? Bine. E important pentru că toți oamenii în Europa vor să știe cu precizie ce se întâmplă în această sală. Bun. Apoi trecem la raportul Susa Wagner. Ehm, începem cu uh, uh, amendamentul de compromis 1. Cine este uh, pentru, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Cine e favoare? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 A doua parte, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral al colegului Rote, Hrote, uh, pe care l-aveți înscris, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 PC, 37 PC1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și 37 PC2. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 3. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 40 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 43 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, și asta se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru,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 75 pentru, împotriva. Vreau să văd voturile împotriva încă o dată, vă rog. Abțineri, se respinge. 76 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Considerente. Considerentul 2, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trebuie să votăm uh, avizele. Uh, avizul cult 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la cult 4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 5. Pentru. împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cult 6. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri și ăsta se adoptă. Avizul IMCO, IMCO 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abține se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avizul Iuri uh, la 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și 7 pentru, împotrivă, abțineri și ăsta se adoptă. Apoi trecem la jurii 11, care uh, nu se votează. Aici au apărut uh, diferite păreri. Uh, raportorul consideră că această situație este acoperită. Jurii 12, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Jurii 13, pentru, abțineri, a, a, uh, se adoptă. Libe 1, pentru, potrivă, abține, se adoptă, libe 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, care va fi un vot electronic. Mai încercăm cel puțin o dată. Votul e deschis acum. Un membru PP în plus, chiar trei Trei sunt în plus. Trei de la PP sunt în plus. Deci uh, la PP totul merge, la socialiști nu este curent. Nu, nu. Am glumit, zice președintele, sunteți suficienți. Votul e închis acum. 45 de voturi plus încă 7 voturi de la socialiști. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta Felicităm și raportorul și ajungem la raportul Tsukalas. Aveți listele de vot. Compromisul 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 16 pentru, Împotrivă abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, Nu, s-a retras. Îmi cer scuze, spune președintele. 22. Cine pentru 22? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru.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 împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 41 pentru, cu amendamentul oral, împotrivă, abțineri se adoptă. 42 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri și asta se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 împotrivă, abțineri se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la uh, 1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 9 pentru, împotrivă, abțineri, nu se adoptă, 9, abțineri, se adoptă, votul final acum, votul este deschis în această clipă, din nou avem un uh, membru al PP, chiar doi în plus, Bun, s-a rezolvat între timp. Rezultatul este foarte clar. Se mai adaugă cei 4, 6 sau 7 socialiști uh, care n-au curent. Uh, Felicitări uh, astfel raportorului și acest raport este adoptat. Voturile sunt încheiate. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și trecem mai departe în ordinea noastră de zi cu raportul de inițiativă Uh, privind implementarea uh, programului cadru de cercetare și are cuvântul domnul Grasa Cavaliu. Thank you very much, President, ladies and gentlemen. Uh, Doamna Grasa Cavaliu, vă mulțumesc. Comunitatea cercetătorilor crește, cere o armonizare a regulilor și procedurilor și o mai mare simplificare a procedurilor de contabilitate. 9.000 de cercetători au semnat o petiție în acest sens. Cu alte cuvinte, există o adevărată cerere pentru a exista îmbunătățiri și pentru un streamlining al fondurilor de cercetare. <coughs> Raportul nostru vine într-un moment <coughs> oportun, deoarece în momentul de față începe uh, evaluarea la jumătate de mandat a celui de-al șaptelea program cadru și începem pregătirile pentru cel de-al optulea program cadru. Deci sperăm că acest raport va fi o bază de la care putem ulterior uh, uh, vom putea să ne continuăm munca. Aș vrea să mă refer acum la câteva elemente. În primul rând, să rezum raportul comisiei. În al doilea rând, <clears throat> să atrag atenția recomandărilor făcute de grupul de lucru ITRE privind implementarea FP7 și, în al treilea rând, voi veni cu câteva propuneri care, după părerea mea, vor simplifica uh, implementarea programelor uh, cadru de cercetare. În ceea ce privește documentul Comisiei, apreciem eforturile făcute pentru a face față poverei administrative în programele cadru. Salutăm și comunicarea privind simplificarea, care stabilește un plan serios de reformare. Raportul comisiei este bine organizat, bine gândit și permite o ierarhizare a priorităților și oferă o abordare treptată a problemelor. Există trei niveluri de simplificare. În primul rând, o simplificare în cadrul regulilor existente. În al doilea rând, o adaptare a regulilor în funcție de sistemul actual și, în al treilea rând, o eventuală simplificare viitoare. Ceea ce presupune o transformare mai radicală a regulilor. Principala critică se referă la două aspecte. Relațiile pe care le au aceste modificări cu regulamentul financiar, deci nu, aceste relații nu sunt clare. Unele măsuri propuse de comisie necesită modificarea regulamentului financiar, altele necesită modificarea regulilor de participare. Ambele variante pot fi folosite sau o, o combinație între acestea. O a doua îngrijorare. Legătura între finanțare și rezultate propusă de comisie. Sper că cei de la comisie se vor gândi la o modificare a acestor reguli, însă cred că trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește aceste modificări, să nu ținem cont doar de motivele financiare și administrative, ci și impactul asupra cercetării și inovării. O finanțare țintită doar pe rezultate ar putea duce la programe mult mai apropiate de piață. Noi avem nevoie de mai multă inovare în Europa, însă trebuie să menținem și un nivel de excelență în cercetare, deoarece fără asta nu avem rezultate. Analizând în detaliu propunerea Comisiei, vedem că, în primul rând, se propune o modificare a regulilor actuale. Eu sunt de acord ca toate granturile să fie incluse într-o singură platformă de IT și salut ideea Comisiei de a asigura o interpretare uniformă a regulilor și procedurilor în cadrul tuturor programelor. Pentru a optimiza structura în ceea ce privește costurile, Comisia propune o utilizare generală a unei abordări în două niveluri pentru a reduce povara administrativă. Însă, bineînțeles că toate acestea ar duce și la o creștere a complexității procesului de înaintare a solicitărilor. Tocmai de aceea acest proces trebuie să fie optimizat. Noile tehnologii ar putea să ne ajute însă în uh, eliminarea acestor probleme. Reducerea dimensiunii uh, consorțiului este o propunere bună care ar uh, contribui la simplificare. Utilizarea prețurilor, premiilor, îmi cer scuze, ca formă de bonus Uh, este o bună uh, opțiune, însă nu ar trebui să fie generalizată, pentru că e evident faptul că în cele mai mari, în cele mai multe universități și centre uh, de cercetare, finanțarea ar trebui să fie realizată de către respectivul institut. De asemenea, susțin propunerea cu privire la o acceptanță mai uh, largă a a estimării costurilor uh, administrative, operaționale și de asemenea costurilor de personal. Se dorește oferirea posibilității de folosire a metodologiei uh, medie, um, în, în medie, etc. să oferă libertate solicitanților în stabilirea calculelor. De asemenea, ne dorim uh, ca uh, metodele de calcul în toate programele de finanțare să fie aceleași. Ar trebui să existe însă metode diferite de calcul pentru uh, centrele de cercetare și universități, pentru că costurile uh, Uh, acestor entități sunt diferite de celelalte. De asemenea, propunerea renunțării la dobânda pentru uh, prefinanțare este lăudabilă. Sunt de acord cu includerea unor sume forfetare pentru alte costuri directe, însă propunerea cu privire la introducerea sumelor uh, forfetare pentru costurile personale necesită mai multe explicații. De asemenea, scăderea uh, duratei de timp până la oferirea grantului este importantă. Cerem avizele statelor membre cu privire la acest proces. Trebuie să purtăm în continuare discuții în acest sens. Este important, după părerea mea, ca statele membre să aibă puterea de control. De asemenea, evaluarea etică nu ar trebui să fie uh, abolită. Permiteți-mi să comentez asupra celor trei opțiuni uh, sugerate de către comisii cu privire la, uh, la proiecte. În primul rând, uh, prima propunere ar duce, bineînțeles, la scăderea cheltuielilor contabile, însă ar genera o serie de eforturi susținute pentru, obțin, pentru măsurarea rezultatelor care au fost uh, Uh, așteptate și rezultatele obținute. Conceptul de cele mai uh, bune dorințe, doleanțe, nu este o bază uh, esențială sau suficient de solidă pentru finanțare. Cea de-a doua propunere a Comisiei ar genera un nivel bun de competiție, un nivel de competiție care ne încândă ar putea însă de asemenea să genereze și promisiuni deșarte din partea solicitanților. S-ar putea ajunge la proiecte demarate de consorții care pot să investească um, mulți bani în uh, proiect. Asta ca formă de cofinanțare. Uh, când vine vorba de uh, sumele forfetare, unele IMM-uri și unele universități ar putea fi uh, eliminate din context. Cea de-a treia propunere a Comisiei duce la, după părerea mea, la cea mai mare reducere a poverii administrative. În cazul propunerilor, proiectelor de colaborare, Însă, atâta timp cât fiecare partener este responsabil pentru propriile acțiuni, aceste opțiuni pot fi luate în, această opțiune poate fi luată în considerare. Problema este însă că noi actori ar putea avea dificultăți în a intra în schemele de finanțare. Acestea fiind spuse, am uh, încheiat comentariile mele cu privire la raportul comisiei, însă permiteți-mi acum să trec la ceea ce s-a făcut deja dați-mi voie să vă atrag atenția asupra grupului de lucru al Comisiei ITRE, care a generat o serie de recomandări ce ar trebui să fie luate în considerare în raportul nostru. Și care ar fi recomandările generale pentru acest raport? Uh, în loc de o abordare bazată pe rezultat, așa cum propune uh, Comisia, a, propun un sistem bazat pe știință care să aibă un control asupra părții financiare și mult accent pus pe excelență și, de asemenea, pe rezultate. Reducerea complexi complexității finanțării Uniunii Europene pentru cercetare ar contribui, de asemenea, la simplificarea accesului la fonduri. Uh, Parlamentul European, de asemenea, trebuie să ofere descărcarea de gestiune uh, necesară pentru generarea acestei simplificări. De asemenea, pentru fiecare măsură trebuie să se stipuleze cât se poate de clar dacă vreo modificare, spre exemplu, la regulamentul de participare este necesară. O armonizare a regulilor în cadrul tuturor uh, mecanismelor este necesară. De asemenea, implementarea regulilor între, în uh, toate directoratele generale și agențiile și toate organismele care se ocupă de implementarea acestor programe este necesară. Prin urmare, avem nevoie de o interpretare uh, uniformă. Însă avem nevoie de reguli diferite pentru universități, centre de cercetare, IMM-uri, uh, industrie. Uh, de asemenea, simplificarea cerințelor de uh, dovedire a cheltuielilor necesită o abordare mult mai tolerantă în cadrul regulilor. Trebuie să se pună accent pe practicile obișnuite ale participanților. De asemenea, trebuie să, se, uh, să fie acceptate metodologiile oferite de către Uh, autoritățile naționale. De asemenea, îmbunătățirea accesului la program și uh, sprijinul utilizatorilor cu ajutorul unor noi uh, instrumente IT sunt necesare. De asemenea, avem nevoie de reguli similare aplicate de toți ofițerii de proiect din, la nivel european, în reguli care să fie, să fie implementate în toate etapele proiectelor. De asemenea, calendarul uh, de oferire a granturilor trebuie să fie cât se poate de clar și, de asemenea, trebuie să fie redus timpul uh, care uh, decurge de la înaintarea solicitării până la oferirea grant, grantului. Avem nevoie, de asemenea, de implicarea tuturor centrelor de cercetare, a universităților și, de asemenea, a companiilor uh, Uh, de asemenea, avem nevoie de un echilibru mult mai bun între control și inovație, între controlul financiar și uh, și uh, cultura uh, de cercetare. Însă cultura de cercetare uh, pe care dorim să o promovăm se bazează pe încrederea acordată tuturor participanților. Practic, această cultură este necesară pentru ca obiectivele noastre pe plan economic să fie atinse. Aștept cu nerăbdare contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc. Avem deja primii oratori. Doamna Cortines, mai întâi de toate. Muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe colega mea pentru excelenta treabă pe care a făcut-o. Ea înțelege toate detaliile acestei teme de cercetare și ea înțelege foarte bine că această lume a cercetării și toate modificările care se operează în acest uh, domeniu pot uh, avea uh, atât consecințe benefice cât și dezastroase. Avem nevoie și, și să, să revoluționăm această sferă cu unele instrumente extrem de convenționale pe de altă parte, eh, știm că eh, multe intervenții pot avea consecințe eh, catastrofale. Știm că perioada de acordare a, granturilor s-a redus, ceea ce este foarte bine, dar, dar mă îngrijorează problema finanțării proiectelor mai mici. Eu cred că Comisia finanțează, în primul rând, proiecte de mare amploare. Deci proiecte la care contribuie 20-25 universități, unde se cheltuie cel puțin vreo 5-6 milioane de euro și, și rezultatele de cele mai multe ori sunt din păcate negative. Dacă însă dorim uh, o cercetare care să, uh, să se reflecte și în, uh, și în uh, uh producție, ca zic așa, în industrie, atunci avem nevoie de proiecte mai mici. Și problema este că Comisia uh, pur și simplu nu își pune în aplicare propriile decizii se zice că avem uh, încă un deficit de cercetător, un, că avem uh, uh, restanțe în ce privește pregătirea personalului, că nu avem suficiente burse. E, s-ar putea prevedea niște burse, nu-i așa? Pentru că dacă nu avem oameni cu care să facem cercetare, atunci nu avem cum să facem cercetare. Pregătirea, specializarea cercetătorilor în diferite sectoare trebuie promovată. Și în, în Statele Unite, de exemplu, există cursuri de master în cercetarea medicală. De ce? Pentru că cineva a constatat că nu există suficienți experți în, în acest domeniu. Da? Pentru că existau experți doar în uh, cercetarea clinică, dar cercetarea clinică nu este cercetare fundamentală totuși. Și tocmai de aceea s-a introdus un curs de pregătire uh, la nivel superior pentru acești experți. Și mai avem nevoie și de fantezie. Trebuie să, uh, trebuie să facem în așa fel încât cercetarea fundamentală să poată fi aplicată. Să nu fie doar de dragul cercetării. Dacă știm pentru că dacă am pornit de la premisa că știm deja cum funcționează lumea, n-ar mai, n-am mai avea nevoie de toată această cercetare. Mulțumesc. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η εμπειρία της Mulțumesc, domnule președinte. Experiența ne confirmă că Uh, munca raportarei va fi uh, încununată nu numai de succes, ci și de unele măsuri concrete ce vor fi luate în baza raportului sale. So, sunt convins că există posibilități uh, pentru ca Uniunea Europeană să simplifice procedurile de gestionare a acestor fonduri de cercetare, dar să-și simplifice și să-și aprofundeze și uh, elementele de, de componentele sociale ale uh, acestei cercetări. Deci să facă cercetarea mai atractivă în Europa, cu alte cuvinte. Din păcate însă, nu suntem pe locul 1 în cercetarea pe plan global. Suntem mereu în urma altora. Și ar trebui să modificăm acest, să schimbăm acest, această poziție în clasament. Ar trebui să luăm măsuri mai decise, mai hotărâte în ce privește simplificarea diferitelor proceduri în ce privește acordarea fondurilor de cercetare. Avem un sistem extrem de complicat în prezent cu și, și, și avem și ar trebui să ne ghideze 4-5 principii fundamentale în, în, în demersurile noastre de implementare a strategiei 2020. Guvernarea, uh, noua agendă digitală, uh, unificarea diferitelor sisteme de telecomunicații. Iată, despre acesta este vorba în agenda noastră UE 2020 și tocmai de aceea mi-a făcut plăcere să colaborez cu doamna Carvalho și de aceea cred că acest raport este unul foarte bun. Mulțumesc. Lodi. Merci, Monsieur le Président, et mes premiers mots. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să-mi mulțumesc din inimă colegii Carvalho pentru excelentă și cuprinzătoare activitate pe care a desfășurat în legătură cu acest dosar, care nu este lipsit de complexitate. Uh, lucrăm de mulți ani pe acest uh, dosar. În 2007-2008 uh, ni s-a tras atenția asupra faptului că problemele legate de programele cadru de cercetare sunt legate de controlul extrem de complicat al acestor programe. Deci nu pot decât să salut orice demers care are ca și scop o simplificare a procedurilor și mulțumesc Comisiei că s-a angajat pe această cale. Avem nevoie de o administrare rațională a tuturor fondurilor fondurilor noastre, este clar. Dar eh, cred că această administrare simplificat, eh, simplificată este eh, în același timp și o administrare mai bună a, gesturilor, a fondurilor. Nu știu dacă secretariatul ne poate spune când va fi adoptat acest raport de inițiativă și cum ar urma ca propunerile noastre să fie incluse în perspectivele financiare, în următorul cadru financiar. Pentru că urmează Uh, urmează pe ordinea noastră de zi, agenda noastră politică și uh, reforma din uh, sectorul controlului bugetar și nu știu dacă reforma bugetară este deja încheiată sau dacă încă pot fi luate în vedere și propunerile noastre. Deci vreau să întreb secretariatul cum, cum se potrivește acest raport de inițiativă în reforma Comisiei de Control Bugetar. Sigur că Comisia Cont este cea care, care are competența principală aici eh, și, și LIBE va oferi un aviz, dar cred că trebuie să ne coordonăm cu ei pentru a eh, putea formula un mesaj politic eh, foarte clar, pentru a arăta ce vor politicienii să facă în acest domeniu. Și acum câteva comentarii pe fondul problemei. Uh, mi-am permis să analizez unele propuneri din, uh, din Comisia Cont, unde sunt uh, membru. În ce privește problema fraudelor, raportoarea a insistat asupra acestei probleme pentru că și Comisia a arătat în auditul său că au fost probleme în această privință. E bine, pentru mine e dificil să Eh, repet de, atâ- de atâtea ori că trebuie făcută o distinție foarte clară între greșeli procedurale și uh, fraudă. Pentru că reglementarea este atât de complicată în prezent încât încât uh, este foarte ușor să spui uh, fraudă, fraudă și să strigi uh, hoțul la ușă, când de fapt este vorba de niște greșeli. Și vă spun clar, cei care vor să fraudeze, să ludeze sistemul, ei nu fac greșeli, ei fac aceste lucruri absolut deliberat și cu premeditare. Chiar și Olaf a, uh, s-a preocupat de această uh, chestiune a programele de cercetare, a avut o poziție foarte, uh, foarte clară și hotărâtă, chiar inițiind demersuri penale împotriva unor cercetători, acolo unde, de adevăr s-a considerat că există o problemă premitată de, de fraudă. Deci există o marjă, trebuie să recunoaștem că există o marjă de uh, greșeli uh, și această marjă de greșeli poate fi respectată, dar la infracțiuni trebuie să avem o toleranță zero. Numai că trebuie să și facem distinția între o situație și cealaltă. Este bine să ne dorim simplificarea, dar uh, încă un lucru mai trebuie să spun. Uh, de fapt, trebuie să Trebuie să întreb uh, raportarea ce se întâmplă cu rapoartele care, și dosarele care sunt încă în, uh, în dezbatere, în curs de analizare. Trebuie să găsim un, trebuie să găsim un, să ajungem la un acord politic, să spunem odată ce toate eh, cazurile litigioase vor fi soluționate, atunci putem eh, să uh, inițiem pașii pe care noi propunem. Deci nu trebuie să ne ridiculizăm în fața, în fața Curții Europene de Justiție doar prin, prin niște cazuri care după aceea să se dovedească a fi fost pur și simplu niște greșeli. Colegul Balcitis spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea pe care a depus-o și vreau să mulțumesc și pentru ideile pe care uh, ni le-a prezentat uh, doamna raportor. Nu vă spun nimic nou dacă vă zic că uh, spațiul uh, uh, de cercetare unic european încă nu funcționează așa cum ni l-am imaginat noi. Unii colegi au dezbătut deja lucrurile acestea cu mai mulți ani în urmă. Noi suntem noi membri ai acestui Parlament, însă suntem în permanent contact cu cercetătorii din țara noastră, deci avem acces la la know-how-ul experților din domeniu. În ce privește uh, ideile dumneavoastră privind uh, simplificarea procedurilor și soluționarea anumitor probleme, eu cred că orice decizie în acest sens va fi uh, esențială pentru viitorul acestei uh, activități de cercetare. Uh, care, nu în ultimul rând, poate contribui la ieșirea noastră din criza eh, economico-financiară în care ne aflăm. Cercetarea, inovarea la noi nu funcționează încă așa cum ar trebui. Eh, suntem mereu în urma altora și acest lucru poate fi ușor dovedit și prin eh, simpla enunțare al unor cifre. Așa cum a spus-o și doamna raportor, există domenii în care uh, sau sectoare în care avem nevoie de uh, reforme uh, profunde și trebuie să propunem pentru aceste sectoare anumite soluții care conferă pe lângă transparență și un control suficient în ce privește finanțarea proiectelor. Tocmai de aceea Uh, nu putem încă agrea întru totul propunerile făcute de comisie. Trebuie să vorbim despre, cu structurile noastre de cercetare din statele membre. Uh, recunoaștem deocamdată că majoritatea cercetării este desfășurată și finanțată în vechile state membre. Tocmai de aceea noile state membre nu, pot, uh, nu se pot integra prea ușor în această, în această competiție. Trebuie să ne întrebăm cum putem modifica această situație de fapt. Apoi trebuie să ne mai gândim uh, că este necesar ca cercetătorii și oamenii de știință din toate statele membre să aibă aceleași premise și aceleași condiții de lucru. Trebuie să găsim un echilibru de asemenea și între, uh, între solicitările uh, pentru uh, fonduri și uh, punerea la dispoziție acestor fonduri, respectiv de contare. Mulțumesc, uh, domnule Ibler. Uh, Uh, cred, doamnă uh, raportare, modul în care ați structurat uh, raportul dumneavoastră este excelent, acoperă toate sectoarele și domeniile de activitate. Domnul Odi a adus în discuție o chestiune foarte importantă. Cum putem suprapune aceste proceduri simplificate cu noua, noua reformă bugetară? Deci, practic, avem nevoie de o cooperare foarte strânsă cu colegii de la Comisia Cont și de la uh, Comisia Bugetară. Este important însă nu doar ca abordarea noastră să fie una bine structurată și, uh, și uh, pertinentă, ci trebuie să se poată integra și într-un mecanism mai amplu instituțional. Vorbim foarte mult despre chestiuni cantitative și calitative atunci când vorbim despre simplificare, dar, în esență, întrebarea trebuie să fie uh, unde vrem să ajungem, de fapt. Deci mă întreb dacă nu vrem să și stabilim niște obiective calitative și cantitative. Pentru că dacă ne comparăm în plan global cu alți actori, uh, observăm că perioada de uh, acordare a a acestor granturi de centretare este mult mai scurtă. Deci trebuie să existe, trebuie să facem o afirmație foarte clară. Trebuie să spunem cât de mult vrem să scurtăm această perioadă între depunerea dosarului și acordarea fondurilor Uh, pentru a putea uh, oferi și niște indici măsurabili. Pentru că dacă nu, atunci uh, la următoarea evaluare vom avea problema că nu vom ști cum să evaluăm această simplificare, pentru că simplificarea nu este cuantificabilă. Cred că trebuie să constatăm în mod realist faptul că cercetarea, cercetarea uh, atunci când se desfășoară în structuri mai mici, mai reduse ca amploare, uh, are, este mult mai orientată pe rezultate concrete, aplicabile. Uh, și raportarea și raportarea a spus însă că la IMM-uri trebuie să avem o marjă de toleranță a, a, a greșelilor și a riscurilor de cercetare mai mare um, pentru că, pentru că așa o solicită structura acestor uh, entități. Um, din păcate însă programul uh, cadru nu corespunde realității uh, din, din, din sfera IMM-urilor, nu corespunde ciclului de, de, de, de viață, de producție, dacă vreți, de ciclurile de investiție pentru aceste uh, uh, întreprinderi mici și mijlocii. Și cred că uh, de aceea este necesar ca în cazul IMM-urilor să ne gândim dacă nu cumva vrem să vrem să ne ambiționăm și mai mult să reducem uh, termenul dintre depunerea dosarului și uh, acordarea fondurilor. În rest însă vreau să revin și să spun că este extrem de bine structurat acest raport. Vreau să felicit pe doamna raportor pentru că uh, a reușit într-un mod foarte înțelept și colegial să integreze sugestiile fă făcute de noi în cadrul grupului de lucru pentru a redacta în final acest raport. Mulțumesc! mulțumesc pentru această sugestie, pentru că, într-adevăr, nu eram, nu eram sigur dacă uh, vom reuși să lucrăm mai bine în aceste grupuri de lucru mici uh, decât în plen. Uh, dar os parabéns ao trabalho desenvolvido pela colega Graça Carvalho. Acho que fez. Doamna Matias, mai întâi de toate, domnule președinte, dați-mi voie să-i mulțumesc doamnei raportor pentru efortul susținut pe care l-a depus. Uh, Domnia sa a reușit să analizeze la sânge propunerile comisiei și a reușit să, să pună accentele potrivite în locurile potrivite. Nici măcar nu mă așteptam la altceva. Dați-mi voie să fac câteva comentarii. Este important ca această, aceste discuții să continue, să devină mai profunde. Și dați-mi voie să subliniez temerea mea principală în acest cadru ce va fi simplificat. Știm cu toții și mulți dintre noi au făcut deja experiențe, au deja experiențe în acest sens și anume simplificarea este esențială pentru evoluția meseriilor noastre. Altfel nu avem un spațiu al cercetării în Europa. Avem nevoie de o aplicabilitate clară a rezultatelor. În momentul de față ne aflăm într-o perioadă de tranziție în ceea ce privește sistemele financiare. De asemenea, nu avem doar uh, un simplu sistem de, financiar, uh, de financiar, ci avem și un sistem de finanțare bazat pe rezultate. Este nevoie să ne adaptăm acestui nou sistem și, după părerea mea, trebuie să ne gândim cu mare atenție la aceste aspecte, să uh, înțelegem bine toate aspectele legate de noul sistem. E clar că această tranziție nu va fi una facilă. a crea acum un sistem bazat pe rezultate, bineînțeles, poate genera o serie de efecte adverse. Centralizarea reprezintă o problemă cu siguranță. Asta deoarece nu toate centrele de cercetare și nu toate statele folosesc aceleași uh, metode. Tocmai de aceea punctele de plecare sunt atât de importante. Ar fi bine dacă doamna raportor ar putea să, să se refere la acest aspect. Consider că acesta este unul dintre aspectele esențiale, pentru că simplificarea nu este posibilă atâta timp cât noi nu luăm uh, Uh, în considerare decât rezultatele ca bază pentru finanțare. Și, bineînțeles, nu dorim să creăm noi dezechilibre în sistemul european. Dorim ca Europa să fie pe ansamblu mai puternică. Iar dezechilibrele, bineînțeles că nu facilitează colaborarea. Acestea ar fi uh, comentariile mele legate de comi- de propunerea comisiei. Și permiteți-mi să fac încă un comentariu care are de a face cu cele spuse deja de antevorbitorii mei. În ceea ce privește marile proiecte, marile rețele, e clar că această orientare nu duce la o mai mare coeziune la nivelul cercetării europene. Dacă mă uit la document, îmi dau seama că trebuie să ne facem uh, griji cu privire la uh, care ar trebui să fie calea pe care o apucăm la nivelul cercetării europene, pentru că în ceea ce privește cercetarea există dezechilibre majore. Și dacă cercetarea de bază se organizează în cadrul uh, centrelor mari în, cu ajutorul sau pe baza unor proiecte imense, cred că încălcăm practic tradiția. De obicei, aceste date de informații de bază se obțin în cadrul unor proiecte mai mici. Cred că dacă facem această tranziție abruptă, s-ar putea ajunge la mari dezechilibre în cadrul acesta al cercetării. Haideți să nu țintim mai sus decât ne putem permite. Bineînțeles că voi aștepta cu sufletul la gură acest rapid. Cred că Parlamentul uh, este îndreptățit să se angajeze în asemenea măsură în aceste demersuri. Am făcut lucrul acesta de la început și lucrul acesta este corect pentru că este un moment important pentru domeniul cercetării. Grupul de lucru a depus un efort susținut și, de asemenea, sper că împreună vom face ca vocea noastră să fie auzită. Cred că proiectul de raport uh, a fost de asemenea unul excelent și uh, și prin intermediul acestui raport vocea noastră va fi mai puternică. Vă mulțumesc. Domnul președinte, doamna uh, Ferrera de Campos are acum cuvântul. Domnul Correira de Campos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vroiam uh, să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor pentru uh, munca excelentă pe care a depus-o. Îi mulțumesc pentru claritatea acestui raport și claritatea prezentării raportului. Comisia a pregătit uh, baza analizei noastre, iar această bază a fost cât se poate de utilă, trebuie să recunosc. Nu pot decât să fiu de acord uh, în cele mai multe puncte cu raportoarea. După părerea mea, sistemul trebuie să fie modificat. Sistemul de evaluare trebuie să fie modificat. Nu trebuie să avem o atitudine mult prea uh, contabilicească. Trebuie să ne bazăm și pe încredere în evaluarea noastră. nu trebuie să ne limităm la aplicarea regulilor procedurale, ci trebuie să urmărim uh, proiectul de la început, începuturile sale până la rezultatele sale. Sistemul de evaluare a proiectelor de cercetare a fost uh, adeseori asemănat cu uh, uh, metodele de evaluare aplicate de uh, agențiile de consultanță. Consider că în acest context trebuie să ne dăm seama de necesitatea schimbării situației. De asemenea, la nivelul proiectelor trebuie să ne dăm seama că există proiecte mari și proiecte mici care nu pot fi uh, egalate. Există de asemenea proiecte care pot fi uh, implementate mult mai rapid și pot aduce rezultate mult mai rapid decât altele. Și tocmai de aceea aceste aspecte trebuie, după părerea mea, să fie luate în considerare. De asemenea, trebuie să ținem cont de diversitatea geografică, care este de asemenea importantă în domeniul cercetării. Există mai apoi uh, cercetările uh, de bază și inovația, două lucruri diferite care nu pot fi aduse sub același acoperiș Bineînțeles, cercetarea de bază poate duce la inovare, dar nu trebuie neapărat să genereze inovare. Și este important uh, în Europa să promovăm în continuare cercetarea de bază uh, pentru a putea acumula și pe viitor experiențele necesare. Întotdeauna am avut uh, am dat dovadă de excelență în domeniul cercetării. Am avut centre de cercetare foarte bune, am avut metode recunoscute la nivel mondial și tocmai de aceea consider că centrele noastre de cercetare pot să fie abordate cu o atitudine mult mai încărcată de încredere. În ultima vreme, din punct de vedere geografic, lucrurile s-au cam localizat. Însă, Aspectul uh, bun al prezentării doamnei raportor a fost acela că ni s-au prezentat o serie de alternative, ni s-au prezentat avantajele și dezavantajele. Trebuie să recunosc că sunt uh, deschis. Raportul este unul echilibrat și, bineînțeles, că trebuie să luptăm pentru simplificare, însă, în același timp, trebuie să ținem cont de faptul că există reguli uh, specifice pentru diferitele tipuri de, de uh, programe. Trebuie să păstrăm anumite reguli specifice. Bineînțeles că nu-mi doresc ca uh, povara administrativă și birocrația să fie la fel de mare ca până în momentul de față. Da, lucrurile trebuie să fie simplificate, pentru că aceasta ne poate aduce multe avantaje. Vă mulțumesc! Domnul Turms, Vă mulțumesc. Acest caz este unul uh, important. Uh, de asemenea, dosarul este unul dificil. E clar că trebuie să operăm simplificări în aceste domenii pentru că avem uh, IMM-urile și uh, centrele de cercetare care cred că deja au uh, decis că vor participa din ce în ce mai puțin la nivelul proiectelor europene. Uh, Însă, pe de altă parte, avem nevoie de, o oarecare, de oare, un oarecare control. Noi uh, trebuie să ne dăm seama că diferențele există între proiectele uh, de câteva sute de mii de euro și proiectele de câteva milioane de, de euro. Trebuie ca aceste proiecte să fie abordate într-o manieră diferită și nu sunt sub, surprins de faptul că doamna raportor a pus deja accent pe lucrul acesta. Domnia sa a reușit să, să creeze un raport foarte echilibrat pe care, în general, îl sprijinim. Domnul președinte, vă mulțumesc! Doamna Castillo. Domnule președinte, permiteți-mi să uh, mă alătur și eu antevorbitorilor mei și eu o felicit pe doamna raportor pentru acest raport de cea mai mare calitate. Um, nu vreau însă doar să mă uh, alătur uh, celor spuse de colegul Odi, în legătură cu problematica uh, bugetară. Vreau să folosesc acest prilej doar pentru a arăta următoarele. La mijlocul acestei uh, legislaturi constatăm că cercetarea Eh, prezintă mult mai multe eh, elemente orizontale decât eh, credeam până acum. Unele dintre ele privesc comisia noastră, altele nu. Și sigur că sunt multe lua, decizii mici de luat, dar înainte de aceasta trebuie luată o decizie majoră, de principiu. Și anume, cum vrem să arate noul program cadru de cercetare. De aceea, uh, uh, Comisia, împreună cu noi, trebuie să găsească uh, primele soluții pentru simplificări. Avem raportul la interimar, avem raportul privind prioritățile Parlamentului, avem Uh, o uh, procedură nouă în ce privește la uh, sectorul bugetar și realizarea bugetelor și avem cinci directive care au, aduc atingere în mod direct acestui cadru program cadru de cercetare. Deci trebuie ca toate aceste elemente să fie integrate într-o nouă abordare care să țină cont de noua situație economică a Uniunii Europene. Trebuie să luăm deciziile bune, deciziile necesare pentru stimularea cercetării și cred că merită să ne gândim cum să profităm de experiența dobândită până acum pentru a face acest lucru împreună cu propunerile doamnei Carvaliu uh, și cu dezbaterile ce vor urma, este evident uh, că vor urma aceste dezbateri, trebuie să trebuie să ne gândim în parteneriat cu Comisia dacă nu cumva vrem ca uh, în această comisie uh, programul cadrului de cercetare să devină un punct uh, permanent pe ordinea noastră de zi. Deci o preocupare permanentă, constantă. În al doilea rând, trebuie ca concluziile comisiei să fie făcute publice. Comisia ar trebui să se angajeze, să coopteze în mod permanent un membru ITRE căruia să-i transmită uh, în mod constant uh, rezultatele deliberărilor sale. Deci nu e vorba de, o, de organizarea unor mari conferințe, nu. E vorba de o uh, informare permanentă a concluziilor uh, în legătură cu concluziile la care a ajuns uh, comisia. Azi, avem un uh, document uh, scris uh, la dispoziție privind cele mai importante teme, dar dacă există un astfel de document, ar trebui ca acesta să fie imediat diseminat prin intermediul secretariatului către toți membrii. Sigur, comisia noastră are limitele sale, dar trebuie să devină o prioritate pentru comisie informarea noastră ă, continuă. Începând cu documentul care a fost ă, ă, diseminat astăzi de către colega noastră, ar trebui să se întâmple acest lucru. Da. Președintele, da, documentul să fie atunci transmis tuturor colegilor. Uh, mai avem două înscrieri la uh, cuvânt. Uh, domnul Fanistă Roy mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu mă alătur celor spuse de uh, antevorbitoarea mea în ce privește aceste chestiuni procedurale. Am uh, auzit însă și alte multe idei bune pentru simplificare, subscriu și eu la ele, dar uh, vreau mai înainte de toate uh, să avem în vedere și altceva. Vreau să recunoaștem și să dăm atenție mai mare uh, IMM-urilor, micilor proiecte de cercetare care deocamdată au renunțat, s-au resemnat uh, și prin asta ne-au transmis niște semnale foarte clare în ce privește finanțarea acestor proiecte. Eu cred că trebuie să simplificăm lucrurile mai mult și trebuie să vedem cum putem face ca încă în această legislatură sau dacă nu în 2013 să ajungem la o nouă reglementare. Uh, reglementările privind fondurile structurale au fost deja revizuite de două ori. Și atunci am mai spus că mai avem nevoie de o îmbunătățire aici și acolo și așa mai departe și nu în 2013 și acum. E, Acum însă, în acest uh, domeniu, în acest dosar, ni se spune, uh, da, da, avem timp să o facem pe 2013. În propunerea comisiei se face foarte clar propunerea aceste, uh, privind, această propunere privind revizuirea după 3 ani a regulilor. Deci, este foarte clar că atunci la acest termen trebuie dezbătute și trebuie discutate aceste elemente. Deci, ă, doamna Carvalho a tratat probleme de fond, dar trebuie să vorbim și despre, despre regulamentele, reglementările bugetare și regulamentul financiar, ă, fără însă să creăm și mai multe controle și mai multă birocrație. Trebuie să arătăm care sunt impedimentele ă, acestea, trebuie să, trebuie să, trebuie să abordăm această problemă că Comisia de Control Bugetar vrea totul până la ultima liniuță, însă, însă acest lucru nu este uh, fezabil. Împreună cu colegul Kakis am uh, vorbit și despre uh, posibilitatea interconectării diferitelor fonduri, pentru că, pentru că trebuie să existe posibilitatea de a, de a stabili niște sinergii și s-au făcut deja propunerea în acest sens. Deci eu cred că acest lucru n-ar trebui neglijat. În încheiere mai spun încă ceva. Vorbim despre 5% din uh, uh, fondurile pentru cercetare, pentru că restul este finanțat de statele membre. Numai că aș vrea și eu o mai bună interconectare între uh, prioritățile și programele noastre și programele de cercetare care sunt desfășurate de statele membre. Cu siguranță că și industria ar profita mai mult de pe urma acestei uh, interoperabilități. Deci să vedem și ce se întâmplă în statele membre și care sunt prioritățile de atunci. Colegul Hatzmakakis. Din... Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să mă alătur laudelor care au fost uh, adresate raportare și reprezentatului Comisiei. Stimați colegi, tema este foarte interesantă, foarte importantă, dar și foarte dificilă. Uh, avem de-a face cu o situație în care fondurile sunt uh, în continuă descreștere, uh, în Europa peste tot. Dacă în aceste, dacă în aceste condiții permitem să fie continuată o, o, la nivelul Comisiei o politică incoerentă de cercetare, atunci uh, înseamnă că ne tăiem uh, singur craca de sub picioare. Deci, uh, de aceea mă bucur foarte mult că înainte, cu mult timp înainte de următorul cadru financiar, putem deja dezbate aceste lucruri. Împreună cu colegul meu suntem membri în Comisia Cont și știm că avem și noi o parte de răspundere în ce privește aceste complicații cu care suntem confruntați. Însă, nu este vorba doar de uh, limitarea uh, uh, resurselor. Numai că problema este, problema este și alta, că aceste mari proiecte sunt uh, invizibile. Care sunt, uh, care sunt proiectele, de fapt, pro, marile proiecte noastre de cercetare? Airbus, poate Galileo, dar nu, it, nu, nu acestea sunt toate uh, Eh, programele noastre. Deci avem o problemă de vizibilitate, de lipsă de vizibilitate. Eh, valoarea adăugată a cercetării europene este pusă la eh, sub semnul întrebării și pusă la îndoială de tot mai multă lume pentru că sunt, pentru că sunt uh, foarte mulți oameni uh, în statele membre, în anumite birouri, în anumite poziții, care ne arată foarte clar, negru pe alb, că nu, nu este profitabil uh, ceea ce facem, nu este fezabil. Și de aceea susțin cele spuse de colegul Fanister Roy că acest fond de cercetare trebuie interconectat cu fondurile structurale, cu, cu celelalte fonduri care sunt, de exemplu, pentru dezvoltare regională. Este o chestiune pur și simplu tehnică și, uh, și de aceea și eu susțin uh, propunerea făcută pentru uh, uniformizarea decontării uh, pentru toate aceste fonduri. Al treilea obiectiv politic este uh, ceva mai dificil și anume să să se promoveze cercetarea bazată pe știință și orientată pe rezultate. Acesta este un aspect uh, nou. Am ascultat, uh, am ascultat uh, intervențiile colegilor portughezi care sunt în favoarea cercetării fundamentale, dar Consiliul European pentru Cercetare, ERC, ne-a arătat foarte clar că Ceea ce se practică momentan este să se ofere sume paușale pentru a atinge anumitor uh, obiective uh, de uh, cercetare. Acest lucru, acest lucru, în cazul uh, cercetării fundamentale, ar putea să ne ofere un, un, un uh, imbold uh, foarte important. Așadar, uh, avem nevoie de o schimbare de paradigma, avem un moment foarte propice să schimbăm abordarea actuală, pentru că dacă nu, vom avea problema că uh, din ce ce mai mulți oameni de, uh, uh, din domeniul cercetării ne vor părăsi. Avem încă două intervenții, spune președintele, colega Mesaro și, co colegul Ec. Pohvaluim. Foarte pe scurt, domnul Mesaroș, Um, sunt foarte mândru de activitatea uh, pe care o desfășurăm aici în legătură cu acest dosar și vreau să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă. Trebuie să uniformizăm uh, procedurile, trebuie să uh, vorbim și despre partea administrativă și birocratică atunci când vorbim despre noul program cadru ca cercetător la, universita, eh, la universitate am avut eh, experiențe directe cu eh, granturile în cadrul acestor programe cadru. Au trebuit multe lucruri simple să le complicăm. Mulți cercetători, sigur, au participat la aceste granturi, dar mulți, mulți cercetători au renunțat, au re, s-au resemnat în fața acestor uh, obstacole birocratice. Cred că simplificarea poate fi un instrument uh, prin care am putea să consolidăm anumite sectoare ale uh, cercetării și dezvoltării și putem face mult mai atractivă finanțarea pentru mulți cercetători. Mă gândesc la mm, sectoarele de performanță cum sunt uh, nanotehnologia, procesele de fuziune, uh, biotehnologia, modificările climatice și așa mai departe. Deci, cred că aceste aspecte s-ar dezvolta mai bine în noile condiții procedurale. Doamna Eck. This, uh, this report is extremely important. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul este unul foarte important și vă amintesc că rezultatele mini au uh, audieri organizate toamna trecută în uh, cadrul comisiei acesteia. Erau niște rezultate foarte negative pe care doamna raportor uh, dorea să, îl, să le integreze în raport. De asemenea, am primit uh, rezultate foarte pozitive din partea președinției spaniole și de asemenea negocierile bugetare și toate discuțiile pe cercetare pe care le purtăm. Ei bine, toate aceste detalii ne arată faptul că cel puțin la nivel bugetar, trebuie să ne uităm în spatele fiecărei linii bugetare în parte, pentru că dacă am face lucrul acesta ne-am dat seama cât de uh, Uh, cât de um, limitate sunt fondurile tocmai pentru obiectivele noastre. Cred că ar trebui să ne gândim și la partea de buget. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru aceste intervenții, vă mulțumesc pentru munca grupului de lucru, vă mulțumesc pentru pregătirea foarte bună. De asemenea, uh, uh, Vreau să-mi cer scuze reprezentanților comisiei pentru că nu vor avea astăzi posibilitatea de a lua cuvântul. Acestea fiind spuse, Încheiem uh, ședința, îl rog uh, pe colegi să părăsească sala pentru a putea începe ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc foarte mult!